acestui conflict uh, de lungă durată. Mulțumim foarte mult, domnule Potocnic. Am încheiat această dezbatere. Mai avem uh, șapte propuneri de rezoluție și vom vota la sfârșitul tuturor dezbaterilor. Următorul punct, uh, creșterea violenței din Mexic. Avem contribuții din partea autorilor propunerii de rezoluție Domnul Atondo, în primul rând. Sí. Señor presidente, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început doresc să vă spun că Mexicul este o mare democrație, o democrație care a evoluat pas cu pas în ultimii 20 de ani. E o țară prietenă a Uniunii Europene, țară cu care avem un acord de asociere strategică. Aș dori să spun de asemenea că Mexicul duce o luptă foarte dură, foarte grea împotriva criminalității organizate și a traficului de droguri. Aici, la Parlamentul European, uh, vorbim de Mexic totdeauna când e vorba de capitolul drepturilor omului, pentru că s-a înregistrat o sporire însemnată a violenței uh, și întreg poporul mexican este victima acestei violențe și sunt cazuri repetate de încălcare a drepturilor omului. Rezoluția pe care principale grupuri ale Parlamentului o vor aproba astăzi e bazată pe un consens și recunoaște contextul pe care tocmai vi l-am descris. De asemenea, încurajează Mexicul să continue pe calea construcției statului de drept și a unei veritabile democrații. Se solicită niște uh, măsuri importante, în primul rând, ca statul mexican să asigure uh, dreptul uh, la liberă exprimare a presei, să, pro, să asigure protecția presei, să asigure protecția asociațiilor care apără uh, drepturile omului, pentru că aceste asociații sunt hărțuite, sunt amenințate, sunt agresate, să asigure femeilor care cad victimă violenței pentru că există astfel de cazuri, să asigure protecția și acestor femei, să uh, lupte împotriva tuturor abuzurilor. Asta cerem noi autorităților mexicane aici, în Parlamentul European. Mulțumesc și are cuvântul acum doamna Weber. Uh, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în această săptămână am Uh, sărbătorit Ziua Internațională a Femeilor. Există foarte multe afișe în acest parlament în care se spune da, putem opri violența împotriva femeilor. Astăzi vorbim despre violența din Mexic și mi se pare că ar fi logic să spunem ceva în legătură cu femeile din, din Mexic, femeile indigene și non-indigene, care sunt victimele represiunilor din partea autorităților locale și federale. Femeile sunt victime ale unor tipuri variate de violență, uh, violență sexuală, violență domestică și chiar și tortură. Răspunsul autorităților mexicane nu a fost satisfăcător și există o impunitate pentru aceste uh, fără de legi. Vrem ca uh, guvernul mexican să Uh, lupte împotriva acestui feminicid. Este un cuvânt dur, dar trebuie folosit. Trebuie să ne uităm doar la datele din ultimii patru ani. Doar 11% dintre uh, criminali au fost condamnați, cei care au omorât în jur de 700 de femei. Cum poate fi posibil că ca două Uh, femei indigene să fie condamnate și uh, la 21 de ani de închisoare. Au fost uh, și în arest solitar în urma unui incident care a implicat șase membri ai serviciilor de securitate a statului. Este o situație ridicolă și incorrectă. Violența împotriva femeilor începe acasă. Eu sper că uh, legiuitorii mexicani vor putea să facă ceva uh, pentru a proteja femeile împotriva violenței domestice. Uh, trebuie să avem mecanisme care să ne ajute, avem nevoie de standarde, uh, să facem ca violul conjugal să devină o infracțiune. Violența împotriva femeilor este un subiect foarte important și școlile trebuie să facă parte din acest proces pentru a educa populația. Vă mulțumesc, doamna Weber. Urmează domnul Bilan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. De mulți ani încoace, autoritățile din Mexico din Mexic luptă într-un război uh, sângeros împotriva cartelurilor. Au implicat 4.000 uh, de soldați aici care au înregistrat multe succese, printre care și arestarea șefurilor unor, uh, șefilor unor carteluri precum Juarez s-au distrus 23.000 de hectare de culturi de opium au fost închise 45 de laboratoare ilegale, au fost uh, arestați mii de oameni implicați în traficul de droguri. Trebuie să nu uităm însă că aceste cartele mexicane, carteluri mexicane câștigă milioane de dolari incomparabil mai mult decât banii cheltuiți de Mexic pentru a lupta împotriva infracțiunilor. Acești gangsteri uh, cheltuie foarte mulți bani pentru a corupe politicienii, polițiștii și de aceea autoritățile pierd războiul. 50.000 de oameni și-au pierdut viețile în 2006. Jurnaliștii sunt puși în pericol, 60 au murit recent, inclusiv Jorge Martinez. Fără un angajament, Mexicul nu va câștiga niciodată acest război. Mulțumim pentru un minut. Urmează domnul Fisas Aiera. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mexicul se confruntă cu problema traficului de droguri care generează violență. Față de această situație, guvernul domnului Felipe Calderon a adoptat o poziție categorică pentru a eradica traficul de droguri. S-a hotărât utilizarea temporară a forțelor armate cu rezultate importante în ce privește numărul de arestări, distrugerea drogurilor și confiscarea de arme. Armata a acceptat toate recomandările Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, inclusiv în ce privește anchetarea plângerilor uh, contra armatei. Guvernul recunoaște că trebuie să efectueze schimbări importante în, materie, uh, în materia organizării justiției și a, a început o reformă importantă a, discu- a justiției pentru a pedepsi responsabilii crimelor și a, pentru a garanta respectarea drepturilor omului. Partidul Popular European a, își exprimă solidaritatea față de poporul mexican în lupta contra traficului de droguri și susținerea față de domnul Felipe Calderon împotriva criminalității organizate mă satisface acordul la care s-a ajuns între principalele grupuri pentru această rezoluție. Mulțumesc! Și acum, doamna Vergea, pentru un minut. Monsieur le Président, Mesdames... Domnule președinte, doamnelor și domnile, atacurile împotriva drepturilor omului se înrăutățesc în continuu în Mexic. Conform ONG-urilor, există mai mult de 6500 de ucideri până în 2009 guvernul președintelui Calderon a trimis mii de soldați în, anumit, în zonele cele mai afectate. Cu toate acestea, acțiunile sunt uh, com, acțiunile uh, infracțiunile comise de uh, forțele armate și de poliție se uh, înmulțesc. Atât populațiile indigene și femeile indigene sunt afectate în special de aceste violențe. Au existat cazuri în San Salvador uh, de uh, femei care au fost violate de către poliție. Acest, aceste persoane care comit infracțiuni se bucură în continuare de impunitate. Nu vrem să ne asociem uh, rezoluției comune și depunem o rezoluție proprie. Vă mulțumesc. Urmează colegul Lochbil, colega Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Imaginele de violență uh, în Mexic, din păcate, sunt vizibile zilnic în mass media. Sute și sute de femei sunt ucise, mai ales cele din partea de nord a țării. Uh, Există acum acest concept de feminicid. Parlamentul European a elaborat un raport asupra acestei probleme. Deci știm că există o escaladare a încălcărilor drepturilor omului în această problemă și cu toate acestea guvernul mexican nu poate sau nu vrea să eh, ia măsuri adecvate. Uh, trebuie să lupte împotriva traficului de droguri, face acest lucru, dar nu cred că este, insufi- uh, că este suficient. Uh, iată, s-a implicat armata în combaterea traficanților și de asemenea au fost implicate tribunalele militare în judecarea infractorilor, dar eu cred că implicarea armatei nu face decât să contribuie la escaladarea violenței. Noi vedem că sporește numărul de acțiuni violente ale forțelor armate și guvernul se pare că nu vrea să ia cunoștință de acest lucru, ba din potrivă dorește să ascunde situația. Iar, de exemplu, mm, Ministerul Apărării a, a, a distribuit bani victimelor pentru a le cumpăra tăcerea. Deci, până la urmă, e, vorba, e o problemă de impunitate și trebuie să vorbim despre această problemă în legăturile noastre cu uh, statul mexican, pentru că e vorba de o încălcare gravă a drepturilor omului și ar trebui să suspendăm acordul cu Mexicul până când nu se va îmbunătăți situația drepturilor omului. Mulțumesc, doamna Lohbiller, și acum are cuvântul uh, în primul rând, în numele grupurilor, domnul Preda, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Escaladarea violențelor în statele mexicane din zona frontierei cu Statele Unite și în special în Ciudad Juarez este foarte preocupantă ultimele luni au fost în mod particular sângeroase intervenția autorităților federale în această zonă fiind însoțită și de o creștere substanțială a numărului crimelor legate de traficul de droguri. războiul împotriva narcotraficanților este astfel dublat de un război între clanurile criminale rivale ce se traduce prin omoruri de o excepțională brutalitate. mexicul este cred eu un caz limită care ilustrează toată dificultatea unei acțiuni ferme împotriva criminalității pentru a asigura sigurana naională. este foarte important ca noi aici în parlamentul european să trimitem un semnal clar în sprijinul eforturilor întreprinse de guvernul mexican pentru a eradica fenomenul criminalităii i pe această cale pentru a ameliora situaia populaiei civile. în acelai timp trebuie să încurajăm autorităile mexicane să continue reformele eseniale în sfera consolidării statului de drept în particular reforma justiiei i a sistemului penal. Mulțumesc, domnule Preda. Acum, doamna Gomes are Violența în Mexic este legată de traficul de droguri și de sărăcia agravată de criza economică. Lupta împotriva impunității este fundamentală. Trebuie să îmbunătățim sistemul judiciar pentru a asigura protecția martorilor și a victimelor. Multe tinere sunt afectate negativ de violența legată de traficul de droguri. Mexicul este capitala mondială a feminicidului, dar autoritățile trebuie să continue să depună eforturi pentru a lupta împotriva încălcarea, încălcării drepturilor omului și să protejeze mai bine jurnaliștii. UE are un parteneriat strategic cu Mexicul și trebuie să-i susținem pe toți cei care luptă pentru drepturile omului cei care apără statul de drept și democrația. Fără dreptul omului nu există acestea două. Mulțumim, domnule Gomez. Un minut, domnul Cernețchi. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Aici, în uh, Parlament, s-a făcut un apel de a nu se semna un uh, acord cu Mexicul, lucru pe care nu-l înțeleg Pentru că, de exemplu, președintele mexican, domnul Felipe Calderon, este de aplaudat uh, pentru modul în care combate cartelurile uh, și mafia. Și ar trebui să îi felicităm pentru aceste eforturi. Sigur, în același timp, trebuie să și uh, relevăm existența unor probleme și să insistăm ca în Mexic să nu se mai producă cazuri de violare, a, încălcarea drepturilor omului. Dar trebuie să înțelegem și situația din această țară, ă, țară care de zeci, zeci de ani combate crima organizată, iar acum președintele Mexicului a declanșat un adevărat război împotriva traficanților. Noi trebuie să ă, încurajăm această atitudine, iar în ce privește victimele, trebuie să subliniem că nu trebuie să se comită niciun fel de discriminare. Mulțumesc, domnule Cerneschi, și acum uh, pentru un minut are cuvântul domnul Tavares. Obrigado, colegas. Ainda hoje de manhã, o Vă mulțumesc. Stimați colegi, sindicatul mexican a fost uh, încercuit de o forță a poliției. Este același sindicat care a Uh, din gândurile căruia au fost luați foarte mulți prizonieri. Unul din președintele sindicatului a fost arestat în urma unor acuze ridicole. Este un uh, atentat la libertatea sindicală din Mexic, din partea guvernului mexican. Noi am vorbit de impunitate aici uh, față de militari sau de adevărații vinovați, cei care se fac vinovați de crime. Dacă de aceste crime. Se fac vinovați militari sau agenții care luptă împotriva narcotraficanților. Situația e clară în privința uh, celor care beneficiază de această impunitate și ne întrebăm dacă democrația mexicană nu se află într-o situație de derivă. Uh, mă întreb de ce Parlamentul nu condamnă mult mai viguros uh, acest aspect al activității guvernului mexican pentru că se pare că acesta are o atitudine din ce în ce mai autoritară față de sindicate, față de societatea civilă, dar foarte laxistă cu teroriștii. Mulțumesc și acum doamna Corhola pentru un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să subliniez importanța acestei rezoluții din două motive. În Mexic există carteluri majore traficante de droguri care sunt responsabile pentru moartea a în jur de 15.000 de persoane. Situația la granița dintre Mexic și Statele Unite este atât de gravă încât nici armata nu poate ține situația sub control. Responsabilitatea uh, pentru aceste probleme ține de cartelurile traficante de droguri și Amnesty International a condamnat impunitatea cu care uh, funcționarii uh, statului mexican pot să-i atace pe apărătorii drepturilor omului. Mulți sunt dispuși să apere însă aceste drepturi pe propriul risc. De aceea trebuie să continuăm lupta împotriva acestei impunități la summitul din mai între Uniunea Europeană și uh, Uh, mexic. Urmează doamna Țică un minut. Prezident, Mulțumesc. trebuie să îi ia un angajament ferm pentru lupta împotriva traficului de droguri pentru respectarea drepturilor omului i a statului de drept. traficul de droguri a condus la violene soldate cu pierderi de viei omeneti. oraele tijuana i ciudad juarez se, numără, se numărau printre cele mai periculoase zece orae din lume în anul. două mii nouă din două mii șapte în mexic au avut loc cincisprezece de omucideri în războiul împotriva drogurilor numai în două mii nouă numărul acestora ajungând la șapte mii șapte sute douăzeci și patru de tinerii i femeile sunt cei mai afectai de traficul i de consumul de droguri. în mexic criza economică se poate transforma într un conflict social sărăcia i lipsa educaiei aflându se printre cauzele care pot determina tinerii să devină victime ale consumului de droguri. în mexic în două mii zece aproximativ șapte cinci milioane de tineri nu au ansa să fie înscrii în sistemul formal de educaie neavând deci sperana unui trai decent închei spunând că dialogul dintre uniunea europeană i mexic trebuie să fie întărit în scopul dezvoltării economice i sociale a respectării drepturilor omului i a statului de drept. Mulțumesc, Și acum pentru un minut Präsident! Wir befassen uns hier oft mit Diktaturen. Mexiko Mulțumesc, domnule președinte. Adesea ne ocupăm aici de dictaturi, dar Mexicul nu este o dictatură, ci o democrație. Eh, ne ocupăm adesea aici de încălcările drepturilor omului dar uh, nu cred că uh, acest lucru se aplică în cazul Mexicului. Mexicul este o mare democrație, un partener strategic al nostru și această țară de 10 și zeci de ani se află într-o situație dificilă și suferă de o boală mortală. Noi ce trebuie să facem este să găsim uh, terapia corectă și un medic foarte bun. Domnul Felipe Calderon cred că este un astfel de uh, medic uh, care poate uh, elimina și vindeca boala. Noi trebuie să-l susținem. Uh, de aceea, punctul 12 al rezoluției pentru mine, <clears throat> care spune că trebuie să utilizăm mai mult uh, instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție pentru a ajuta dezvoltarea statului de drept și consolidarea structurilor statului Eh, și să evităm prăbușirea structurilor statale, susținând lupta statului împotriva crimei organizate și impunității. Eh, bine, nu vom putea să obținem aceste rezultate decât dacă ne eh, consolidăm contactele și legăturile cu Mexicul. Mulțumesc acum, are cuvântul domnul Milan Mon în cadrul procedurii Cașdiai. A todos nos preocupa el incremento de violencia. Mulțumesc. Pe toți ne preocupă escaladarea violenței în Ciudad Juarez, însă am încredere în măsurile luate de guvernul mexican pentru a rezolva această situație complexă. De asemenea, susțin reacția foarte hotărâtă împotriva traficului de droguri. De aceea trebuie să ajutăm uh, guvernul mexican în această bătălie. În ultimii cinci ani, Mexicul și-a uh, revizuit sistemul politic și președintele Calderon susține această schimbare. Mexicul și-a asumat responsabilitățile internaționale și participă activ în ONU și în G20. În propriul meu fel, întotdeauna am fost în favoarea uh, unui parteneriat strategic cu Mexicul, pe care l-am obținut în 2008. Sper că se va adopta un program ambițios pentru că Uniunea Europeană și Mexicul au uh, multe de făcut în, la nivel multilateral și bilateral pentru a lupta împotriva traficului de droguri și a uh, criminalității organizate. Mulțumim, domnule Milan Mon. Urmează domnul Tanuk. Mexicul a fost o mare piață întotdeauna pentru narcotice și am introdus narcotice în SUA. A existat brutalitate, violență care merg mână în mână cu traficul de droguri. E vorba de 100 de milioane de locuitori acolo, de un partener strategic vital pentru SUA. A devenit o piață din ce în ce mai mare pentru cocaină și tinerii consumă din ce în ce mai multe droguri violența legată de droguri în Mexic începe să devină din ce în ce mai gravă. Există asasinate, jurnaliștii sunt țintiți. Există și șomaj, există și sărăcie care nu ajută și nu mai există stat de drept în anumite părți din Mexic. Președintele Calderon are multe provocări în fața sa, însă este hotărât să le înfrunte și UE îl sprijină și a trebuit să-l sprijine în efortul de a reforma și restructura sistemul polițienesc și de justiție pentru a rupte legătura de corupție între carteluri și agențiile de punere în aplicare a legii. Trebuie să folosim de asemenea și armata ca o măsură temporară. Mulțumesc! Mulțumesc și cu aceasta am încheiat procedura Cash DI și în încheiere are cuvântul domnul comisar Potoșnic. Mulțumesc, domnule președinte avem de face cu o escaladare fără precedent a violenței în Mexic, ceea ce a dus la uh, un simțământ de uh, nesiguranță în populație, în rândurile populației mexicane. Sigur că și Comisia este foarte îngrijorată de situație. Știm că autoritățile mexicane iau lucrurile foarte în serios și au luat multe măsuri pentru a soluționa această problemă. Uh, războiul președintelui Calderon împotriva crimei organizate este principala sa prioritate. Sigur uh, că a fost implicată armata în această luptă, dar Mexic, Mexicul oricum face multe eforturi pentru a reforma sistemul judiciar. În august 2008, un pachet de măsuri de securitate a fost adoptat, al cărui scop este uh, a consolidat sistemul de justiție mexican. Reforma din, în justiție a trecut în, prin, a fost votată de Congresul Mexican în 2008 și sperăm că prin ea se vor rezolva problemele criminalității în Mexic, deși știm că implementarea uh, reformei va însemna un efort pe termen lung. De asemenea, Mexicul face eforturi pentru a răspunde la îngrijorările legate de încălcările drepturilor omului și mai ales impactul grupărilor uh, criminale, uh, cazurile încălcărilor drepturilor de libertate de expresie și a, mm, care au fost aduse în atenția UE de ONG-uri uh, s-a înființat instituția în, încă din 2006 a unui uh, procuror special pentru o infracțiune împotriva jurnaliștilor în Mexic. Uh, acum a fost aprobată uh, o lege federală pentru a eradica violența împotriva femeilor și a fost numit un procuror special pentru această problemă. În noua lege federală se prevede și traficul de ființe umane. Uh, ca membru al uh, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Mexicul s-a, adaptat, s-a uh, angajat să adopte o politică de stat în privința drepturilor omului și să rămână deschis la nivel internațional în ce privește respectarea drepturilor omului. Problema protecției drepturilor omului în cadrul luptei împotriva crimei organizate și integritatea uh, apărătorilor drepturilor omului sunt reflectate în recomandările acceptate de Mexic ca rezultat al participării sale la revizuirea uh, periodică universală a ONU. Mexicul și-a arătat interesul în a discuta cu Uniunea Europeană toate aceste probleme. Foarte recent, în, la sesiunea uh, Comisiei Comune UE-Mexico, desfășurată la Bruxelles în 26-27 noiembrie 2009, și acest domeniu, sigur, constituie subiectul unei uh, cooperări uh, consolidate. În decembrie 2009, s-a organizat în Cancun un seminar internațional UE-Mexic asupra uh, utilizării forței și protecției drepturilor omului, uh, ocazie cu care au fost consultați experți pentru un uh, proiect de uh, document politic în acest sens. Uh, acest proiect, acest proiect de document a fost uh, prezentat uh, guvernului mexican după desfășurarea seminarului. Uh, apoi, recent s-a adoptat o lege federală față, în privința reformei justiției, lucru care s-ar putea întâmpla și în alte state federale. Noi credem că parteneriatul nostru strategic cu Mexicul este cel mai bun cadru pentru ca UE să susțină uh, statul de drept în Mexic și reforma justiției. Uh, acum se negociază acest parteneriat strategic prin, în care se prevede stabilirea unui dialog formal UE-Mexic în probleme legate de securitate și o cooperare consolidată cu agențiile UE, cum ar fi SIPOL, Europol, Eurojust și Centrul uh, European de Monitorizare a Drogurilor. În ce privește ISI, uh, deja există un proiect din 2004-2007 pentru a consolida administrarea justiției în Mexic. Uh, și cooperarea va continua și pe perioada uh, de 2009, 2013. În concluzie, e clar că Mexicul se confruntă cu provocări importante în uh, domeniul securității publice și a respectării drepturilor omului. Nu e, lucrurile nu sunt ușoare și situația e departe de a fi ideală. Dar e de asemenea corect să spunem că Mexicul și-a arătat hotărârea de a asigura compatibilitatea unei uh, politici de securitate cu respectarea drepturilor omului. De aceea vom continua să susținem uh, eforturile Mexicului și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Potocnic. Au fost uh, depuse șase moțiuni de rezoluție. Votul va avea loc după următoarea dezbatere care se referă la uh, situația din Corea de